Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 10, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 14, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Alineatul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 16, amendamentul 3, supun acum amendamentul 3, la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Supunem acum uh, la vot amendamentul 16, alineatul 16 în două părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun acum la vot alineatul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că aș vrea să verificăm acest aliniat. Alineatul 18 se deschide votul cu apel nominal la 18. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 24, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul E, vot pe părți, două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica partea a doua a considerentului E. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis acum votul. Se adoptă. Ah. Uh, Amendamentul unu, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Considerentul cinci, Cine este pentru? împotrivă? Abțineri se respinge. Uh, we'll check. Verificăm. Verificăm, deci, Considerentul V. Cine este pentru? Mă scuzați, a votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aveți dreptate. Supun acum moțiunea de rezoluție în totalitatea sa astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Următorul punct este soluția politică în ceea ce privește pirateria în largul coastei somaliene. Votăm acum șase moțiuni de rezoluție din partea cinci grupuri politice. Amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Everybody voted. The vote is now... A votat toată lumea.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 S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Se deschide votul. Amendamentul 12. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge la fel. Supun acum la vot alineatul 4, vot pe părți, în două părți.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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis acum votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și aliniatul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul la aliniatul 11. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentul 8. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul acum. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Trecem atunci la amendamentul 7, de asemenea vot cu apel nominal. S-a deschis votul la amendamentul 7. A votat toată lumea, atunci se închide votul. Se respinge. Amendamentul 13, cine este pentru, vă rog? Amendamentul 13, împotrivă, abțineri se respinge. Acum supun la vot întreaga moțiune de rezoluție în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Următorul punct supus la vot este moțiunea de rezoluție din partea șase grupuri politice cu privire la mediile fără fum de tutun. Amendamentul 1. Cine este pentru? Against. Și se potrivă? Abțineri? Cred că trebuie să facem o verificare. Haideți să votăm amendamentul 1. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Trecem la alineatul 7. Alineatul 7, vot uh, pe părți, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 9, tot vot pe părți, în 3 părți și toate sunt cu apel nominal. Prima parte, haideți să deschidem votul la prima parte, alineatul 9. E, mi se pare că ați sărit votul pe părți de la alineatul 7. Ați sărit? Nu. Nu. Este adoptat. L-am, tocmai ce l-am votat. Votăm acum în legătură cu prima parte a alineatului 9. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la partea a doua de la alineatul 9. Votăm. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Trecem mai departe la cea de-a treia parte. Amendamentul 3. Cine este pentru? Cine se opune? Nu există vot cu apel nominal la amendamentul 3, de aceea v-aș ruga să votați cine este pentru, cine este împotrivă. Deci, ca să se înțeleagă foarte clar, dragi colegi, partea a treia de la alineatul precedent a căzut. Deci nu o mai votăm. Acum votăm amendamentul 3 la alineatul 10 și cu ridicare de mână. Vă rog să ridice mâna cei care sunt pentru. Și acum cei care sunt împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Se adoptă. Mulțumesc. Doamna Voluncă? Doamnă președinte, partea a doua a fost adoptată. Toată lumea e mulțumită, s-a respins, de aceea partea a treia a căzut, de aceea am trecut la partea următoare a votului. Haideți să mergem mai departe la 13, amendamentul 4 cu apel nominal. S-a deschis votul la amendamentul 4. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la alineatul 18. Este un vot separat. Să ridicem mâna cei care sunt pentru alineatul 18. Împotrivă. Se abține cineva. Se respinge. Și acum supun uh, votului toată moțiunea prin vot cu apel nominal. Să deschizi votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Următorul punct este votul pe trei propuneri de rezoluție cu privire la ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Votăm acum o propunere comună depusă de patru grupuri politice și a, nu există niciun fel de amendamente, așa încât trecem direct la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Se adoptă? Mai departe am ajuns la votul pentru șase propuneri de rezoluții în legătură cu summitul mondial FAO privind siguranța alimentară. Votăm o propunere comună de rezoluție din partea a cinci grupuri politice și votăm cu apel nominal, de aceea se deschide votul în legătură cu această rezoluție comună. A votat toată lumea. S-a închis votul în acest moment și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi!